Great. Welcome, colleagues. Sorry I'm a few minutes late. Uh, hope you haven't all been tweeting. Bun venit, dragi colegi. Îmi cer scuze că am întârziat puțin. Sper că nu ați uh, profitat prea mult de uh, mediile sociale pentru că a întârziat președinta. De multe ori ajung prima aici, uh, însă de data asta nu am reușit să fac acest lucru. Uh, Uh, aș vrea să adoptăm ordinea de zi, nu există modificări, așadar uh, vă mulțumesc că nu există obiecții. De asemenea, aș vrea să adoptăm uh, procesul verbal de săptămâna 14 octombrie 2013 și cu acesta ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, care este raportul domnului Jean-Paul Gozes cu privire la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație și îi voi da cuvântul lui Jean-Paul. Merci, madame la... Mulțumesc, doamna președinte. Dă năvală mulțimea în sală, bineînțeles, și iată câți jurnaliști sunt alături de noi. E clar că subiectul pe care îl abordăm este esențial pentru Uniunea Europeană, dat fiind că este vorba, de fapt, despre modificări ce trebuie aduse regulamentului cu privire la uh, bat la uh, emisiunea de monede. Este vorba despre grosimea monedelor și de reforma necesară pentru această adaptare, iar Parlamentul European este consultat pentru a-și da acordul în ceea ce privește fixarea grosimii monedelor. Uh, greutatea și diametrul au fost deja fixate, iar acolo nu au niciun cuvânt de spus. Acolo nu avem niciun cuvânt de spus, dar avem un cuvânt de spus în ceea ce este grosimea monedelor. Nu uh, este, deci, uh, nimic anume de făcut. Poate la considerent am putea să, asigur, să adăugăm faptul că acest sistem trebuie să permite evitarea contrafacerii și am putea să cerem să ni se spună Uh, dacă există obiecții în ceea ce privește informarea Parlamentului European. Am făcut această propunere de amendament pentru a arăta că am citit textul și că asistenții mei și-au făcut treaba bine, dar nu-mi fac iluzii, fiindcă știu că până acum <clears throat> uh, în cea, până acum pe acest subiect nu a fost uh, menținut niciun amendament de la Parlamentul European uh, și așa cum se spune și în instanță, o să mă opresc aici, Jean-Paul Bese, colegul nostru, mi-a trimis un bilețel în care se scuza că nu poate fi aici în această dvamează și a spus că nu este un dosar esențial pentru Europa, dar eu nu sunt neapărat de acord cu el. Chiar el mi-a scris, nu cred că acest moment va marca istoria europeană, dar Uh, absența uh, ilustrului nostru coleg uh, este ceva ce va marca istoria europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Poate raportorul din umbră, dar se pare că ei nu sunt aici. Poate dorește altcineva să ni se alăture cu observații. Sven, iată, poți lua cuvântul. Eu aș dori să înlocuim, să-l înlocuim pe Jean-Paul, care a fost primit atât de călduros de concetățenul său francez, dar sprijinim amendamentele întru totul și îl felicităm pe Jean-Paul pentru faptul că a avut uh, idei uh, foarte bune. Felicitări, așadar, Jean-Paul. Nu mai dorește nimeni să intervină? Termenul de înaintare a amendamentelor este 14 noiembrie și vom discuta aceste amendamente pe 5 decembrie și dorim să votăm în aceeași zi. Iar apoi să ajungem cu raportul la plenară în ianuarie. Jean-Paul, dacă nu mai dorești să spui altceva, nu? Bun, atunci putem să trecem mai departe la următorul punct, dar iată că nu prea este lume în sală. Raportul lui Jean-Paul trebuia să dureze cam jumătate de oră. Nu prea putem să începem cu următorul punct până la și 45. Ca să vorbesc uh, jumătate de oră, ar fi trebuit să mai, să mai băgăm monede ca în uh, aparate să dureze atât de mult. Poate ar fi trebuit să întârzi mai mult. I'm sorry, colleagues. Uh... Îmi cer scuze, dragi colegi. Uh, se pare că am câștigat o pauză de 30 de minute. Îl așteptăm pe Said al Kadraoui, care este raportor, sau eventual pe raportorii din umbră, care sunt uh, Jean-Paul, Wolfer, uh, Philip Lamberts din partea verzilor și Said al Kamal pentru, din partea ECR. Deci, avem o jumătate de oră acum la dispoziție. Ok, we've waited until... Bun, am așteptat uh, până la ora stabilită, ora la care stabiliserăm că vom începe să discutăm despre fondurile de piață monetară și propunerile care au fost înaintate. Raportorul este prezent și, de asemenea, da, Said și Saed sunt amândoi prezenți voi pronunța corect, pentru că altfel uh, putem încurca borcanele. Așadar, voi pronunța mai rar pentru a mă asigura că persoana numită înțelege. Sper că ni se alătură și ceilalți interesați. Acesta este punctul 4 de pe ordinea de zi, propune regulament uh, a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la fondurile de piață monetară. Raportor este Said El Kadraoui și îi voi da cuvântul pentru uh, primul schimb de opinii. Mulțumesc, Domnul raportor. Het is een eerste algemene bespreking uh, over deze verordening. Uh... Este mm, un schimb de opinii care mm, a fost, eh, care are loc pe baza unei uh, propuneri de rezoluție înaintată pe 4 septembrie. Președinta întrerupe. Pe canalul de engleză iese o altă limbă decât engleza. Are loc o suprapunere. Dus U zal zich herinneren dat op 4 september eh, de commissie een pakket heeft. Reamintesc încă o dată, pe 4 septembrie, Comisia a aprobat un pachet cu privire la sistemul bancar paralel și o, un regulament cu privire la fondurile de piață monetară. Gestionarea acestor fonduri în Europa Uh, referă la uh, o sumă de aproximativ 1000 de miliarde de euro. Vorbim aici despre mai multe fonduri care joacă un rol foarte important în uh, finanțările pe termen scurt uh, ale instituțiilor financiare pentru întreprinderi și guverne, precum și pentru autoritățile locale. Așadar, ele sunt foarte utile, iar ideea este să reglementăm aceste FPM-uri ceva mai specific. Aș dori să spun ceva și despre proces și despre calendar. Și, în primul rând, vom finaliza raportul uh, în cursul săptămânii viitoare și apoi vom dezbate pe 2 decembrie toate aceste lucruri. Așadar, nu mai avem suficient timp, nu mai avem prea mult timp pentru amendamente. Uh, termenul limită este 10 decembrie și apoi, pe 20 ianuarie, am programat, de fapt, putem să le dezbatem și vom vota pe 12 februarie la comisie și apoi în aprilie putem să ajungem cu raportul în plenară. În lunile dintre februarie și aprilie vom avea ocazia, dacă va fi necesar, să uh, discutăm cu Consiliul pentru a vedea dacă este posibil să ajungem la un acord, astfel încât uh, până la sfârșitul mandatului legislativ să încheiem acest raport. Acum, contextul acestei dezbateri este uh, criza de pe piețele financiare. Aceste fonduri de piață monetară s-au numărat printre victimele instrumentelor financiare uh, de pe urma crizei financiare. Cei care uh, au fost atenți uh, știu că Au fost uh, retrași 300 de miliarde de euro ca urmare a crizei de pe piața financiară. Acest lucru s-a întâmplat în Statele Unite, în Uniunea Europeană. De asemenea, foarte multe fonduri de piață monetară uh, au fost retrase de pe piață și au fost puse sub o presiune foarte mare. De aceea vorbim aici despre riscuri sistemice care apar și acest lucru face legătură și cu industria bancară tradițională. Uh, Trebuie de asemenea să analizăm modul în care putem să reducem aceste riscuri în măsura în care se poate. Dacă mi-am amintesc bine, în 2010, uh, predecesorul uh, OPVM-ul, OPCVM-urilor, au început să uh, definească fondurile de piață monetare și s-a făcut o diferențiere între finanțarea pe termen scurt, finanțarea standard, și Comisia a înglobat totul în propunerea sa. Am uh, discutat cu raportorii din umbră și sperăm uh, din partea lor să primim mai multe informații și propunerea comisiei uh, conține câteva lucruri care merită să fie sprijinite de către noi și care sunt armonizate cu poziția pe care am identificat-o și noi anul trecut în raportul cu privire la sistemul uh, paralel bancar în general. Apoi am subliniat uh, rolul important uh, jucat de fondurile de piață monetară, mai ales de fondurile care oferă investitorilor o valoare stabilă, intrinsecă, pentru că aceștia sunt vulnerabili la retrageri și trebuie să îi susținem și să le facilităm acoperirea riscurilor de lichiditate. Există riscuri specifice care sunt implicate și noi pe acestea trebuie să le limităm, iar costurile care apar ca urmare a acestor riscuri ar trebui să fie internalizate. Noi nu dorim să forțăm aceste fonduri să aibă o valoare intrinsecă. Dorim să avem însă garanții pentru a le putea consolida. Propunerea Comisiei face acest lucru, solicită ca aceste fonduri să fie stabile și să aibă o valoare intrinsecă, și pentru a nu le expune prea mult fluctuațiilor și variațiilor care pot apărea, ele uh, trebuie să ia măsurile necesare. Trebuie însă să reducem riscurile cât mai mult posibil și pentru aceasta este nevoie de un amortizor, o rezervă de cel puțin 3% din activele lor. Aceasta este propunerea Comisiei uh, de a gestiona toate aceste lucruri. Sigur că am putea să neglijăm aceste aspecte, acest, să nu analizăm acest tip de fonduri și să transformăm toate fondurile în fonduri de capital variabil. În felul acesta, fluctuațiile ar fi vizibile pentru investitori sau am putea să le solicităm să aplice pentru o licență bancară, însă aceasta ar fi o propunere care ar merge ceva cam departe și atunci sigur că ar trebui să îndeplinească toate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească și băncile. Industria pare dornică să există o taxă de lichiditate, cum se numește aceasta. Aceasta uh, transpune problema asupra investitorilor atunci când vine vorba despre uh, stres sau dacă un investitor dorește să își retragă banii, atunci uh, investitorul respectiv trebuie să plătească o taxă de lichiditate sub formă de amendă, să-i spunem. Uh, dar sperăm că acest lucru nu va crește anxietatea acestor probleme, ci va spori doar la uh, soluționarea problemei asupra căreia ne aplecăm. Aș vrea să invit pe colegii mei care lucrează la această propunere să lucreze pe marginea propunerii comisiei pe care o avem și să încerce să dezvolte această idee a tamponului amortizor, a rezervei, astfel încât să avem suficiente garanții și să putem merge chiar un pas mai departe pe aceeași direcție. Cred că aceasta va fi o dezbatere foarte importantă, o dezbatere pe care va trebui să o purtăm în următoarele săptămâni. Un alt aspect care cu siguranță va fi important în dezbatere va fi uh, ratingul. Comisia inițial a fost în favoarea fondurilor de piață monetară care să nu aplice pentru un rating din partea unei agenții de rating. Motivația lor a fost că nu ar trebui să se întâmple acest lucru pentru că, în practică, ar trebui să beneficieze de un rating AAA, AAA, pentru că o retrogradare ar duce la retragerea fondurilor de către investitori și la o fugă masivă a banilor. Un alt aspect cu privire la rating este uh, cel menționat în uh, propunerea comisiei. Nu trebuie investită prea multă încredere în uh, agențiile de rating. Trebuie să existe o capacitate internă care să asigure că produsele pe care le pun la investiție uh, fondurile pot fi evaluate în mod corespunzător. Pentru aceasta sunt necesare proceduri și cred că ratingurile interne vor reprezenta, reprezenta un punct cheie asupra căruia va trebui să ne aplecăm în dezbaterea noastră. Pornesc de la premiza că calitatea măsurilor care sunt uh, prezentate în legislație, identificarea investițiilor, lichiditățile, regulile privind lichiditățile, regulile privind concentrarea, restricțiile, de asemenea rezervele de capital, toate acestea împreună ar trebui să ne aducă la un punct de la care să nu mai existe riscuri uh, de tipul celor care uh, au existat până acum și au declanșat criza. De asemenea, trebuie să ne gândim și la transparență. Multe lucruri reflectate în regulament au fost uh, adăugate și cred că acesta este un aspect pozitiv. Permiteți-mi să mai adaug câteva lucruri. Trebuie să vedem uh, modul în care uh, Comisia evaluează toate aceste costuri, taxe suplimentare și trebuie să ne asigurăm că autoritatea de supraveghere uh, din sectorul bancar uh, se va implica și să vedem dacă va decide ca și fondurile majore să fie supuse aceleiași supravegheri precum băncile. Pentru că aici este vorba despre fonduri care gestionează miliarde de euro până la urmă. Și poate că și acestea ar trebui să fie supuse unei supravegheri europene mai degrabă decât unei supravegheri naționale. Și acum, ultimul punct pe care doream să îl subliniez se referă la faptul că există și o legătură cu sponsorii și uh, industria bancară tradițională și această legătură trebuie analizată mai îndeaproape. Influența și ceea ce se întâmplă pe piața fondurilor de piață monetară poate influența și tranzacțiile de pe piața tradițională. Trebuie să ne asigurăm că nu apar crize suplimentare pe această piață. Acestea sunt punctele cele mai importante pe care trebuie să le analizăm și eu consider că propunerea Comisiei este o bază bună pe care să construim mai departe. Trebuie să ne asigurăm că putem să obținem un acord uh, general până la sfârșitul acestui mandat. Dacă am face asta, ar fi grozav și apoi putem să um, dezvoltăm regulamente bune care să poată fi aplicate cât mai curând posibil. Sper să colaborăm cât mai bine, eu cu colegii mei, și sper ca în final să obținem un raport echilibrat. Mulțumesc foarte mult! Filim Lamberts dorește să uh, intervină acum pentru că trebuie să plece. Să-i dau cuvântul lui Filip? Da, Jean-Paul este generos, așa încât, Filip, îți permitem să ajungi să prin stranul. Evident, ai o destinație frumoasă. Da, forțele răului nu sunt neapărat uh, localizate în locurile unde ne așteptăm, sau cel puțin nu întotdeauna, așa încât dați-mi voie să-mi regăsesc notițele ca să nu încep să spun prostii. One second. Uh, so first of all, uh... În primul rând, ceea ce aș spune eu este că uh, aceste fonduri de piață monetară sunt un fel de bănci. Uh, Și în acest sens, standardul este dacă faceți același tipuri de afaceri, atunci sunt uh, expuse, sunteți expuși acelorași tipuri de reguli. Dar în loc să interzicem acestor fonduri, uh, comisarul în înțelepciunea sa și comisia în întregime în înțelepciunea sa a decis că practic ar trebui să avem uh, o rezervă de capital de 3% și dacă se comportă ca niște bănci, atunci eu cred că ar trebui să uh, respecte regulile CR de 4 și ar trebui să respecte cele mai uh, stringente cerințe de acesta de uh, un minim de 2% care apare și în uh, regulamente. Un lucru important pe care nu l-am văzut în uh, propunerea comisiei și care ar trebui să fie acolo sunt aspectele contraciclice pe care le punem aici, pentru că vedem că acestea sunt amplificatoare de volatilitate, practic. Uh, și din cauza lor uh, piața fluctuează în sus sau în jos și atunci uh, cerințele uh, prudențiale care ar fi contraciclice ar putea să ajute în cazuri de criză. Și ar putea să ajute de asemenea și în momentele de boom. Trebuie să examinăm și să vedem dacă mergem pe această linie de gândire, dacă uh, aceste fonduri de piață monetară sunt sau nu bănci și dacă n-ar trebui să fie uh, supuse unor uh, autorizații precum uh, băncile astfel încât să fie obligate să respecte și cerințele speciale. Suntem sceptici și în privința perioadei de tranziție, care ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință și care ar trebui să fie aliniată cu uh, cele de la CRD 4 și uh, Uh, am vrea să limităm și uh, expunerea potențială uh, a acestor fonduri la derivativele over-the-counter, pentru că știm că acestea sunt cele mai volatile, practic, și nu vrem să creștem riscurile sistemice. Uh, yeah. Since, well, we, we are a bit puzzled by the fact that... Ne-a încurcat un pic faptul că autoritatea competentă de supraveghere sau uh, ESMA, pentru că atunci când ne uităm la fondurile de piață monetară, vedem că seamănă cu băncile și atunci ne întrebăm dacă n-ar fi nevoie ca această autoritate de supraveghere să analizeze mai aprofundat situația, pentru că dacă vedem, dacă au aceleași tipuri de activități, nu vrem să avem autorități de supraveghere uh, paralele ci ar trebui să fie una singură. Și Iarăși, trebuie să avem o creștere a cerințelor de transparență ca să putem monitoriza mai bine activitatea acestor fonduri, lucru care se va reflecta și în amendamentele noastre. Sperăm să, ca amendamentele să se traducă cât mai repede cu putință, astfel încât să putem veni cu cât mai mult uh, material pentru raportorul nostru și să putem reduce timpul de lucru. Mulțe, mulțumesc foarte mult și, Jean-Paul, îți mulțumesc că um, mai, mi-ai permis să vorbesc înaintea ta ca să pot să ajung în perfidul Albion în această seară. Mulțumesc foarte mult. Ok, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Clint. Sylvie tu ai primit instrucțiuni? Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Îmi pierd mințile. Jean-Paul, firește. Tu mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Problema atunci când ești tot timpul prezent este că lumea nu te mai vede. Deci când ești prezent tot timpul, nimeni nu mai este surprins uh, să te vadă stând la locul tău. Am câteva observații foarte succinte. Mai întâi, uh, pentru a-l încuraja pe raportor în hotărârea sa, vreau să-i spun că împărtășesc ambiția sa în ceea ce privește calendarul și ar fi excelent dacă am putea să terminăm acest dosar înainte de finalul mandatului parlamentar. Cred că a pus în evidență punctele care vor fi, uh, vor antrena discuții. Nu o să, le, uh, nu o să mă apuc să le detaliez aici, dar în special vorbim despre rezerva de capital și uh, Vreau să vă spun că sunt un pic uh, uluit că văd uh, propunerea Comisiei de a interzice solicitarea de uh, note, deci de a interzice agențiile de rating. Știți că am fost raportor pentru agențiile de rating, am fost și raportor din umbră pe raportul realizat de colegul Dominici și cred că există o contradicție, deci să nu vrem rating chiar din momentul în care am reușit să încadrăm și să reglementăm această profesie. Uh, profesie. Și un, când am reușit să impunem o supraveghere europeană. Și cred că această problemă ar trebui aprofundată, pentru că dacă textul uh, spune că nu avem uh, rating, atunci Nimeni nu exclude ideea de a avea un palmares sau niște stele care să poată să facă distinția între aceste fonduri. Și atunci mă întreb dacă este bine să avem aceste organisme care sunt nereglementate să acorde note în locul celor care sunt deja organizate, în locul agențiilor de rating deja stabilite. Deci asta este o întrebare pe care mi-o pun și cred că ar trebui să ne mai gândim la ea. În rest, nu aș merge atât de departe ca Philip Lambert, britanicul, care dorește ca aceste fonduri să fie transformate în bănci și să fie supuse reglementărilor băncilor, dar un sistem fără reglementare este la fel de prost ca un sistem prea reglementat. Astea sunt observațiile mele și mă bucur foarte mult să lucrez cu raportorul uh, Uh, cu care am luat deja legătura și uh, sunt convins că vom avea rezultate foarte bune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele lui Wolf Clint, Silvi. Mulțumesc! Uh, o să vorbesc, eu vorbesc în engleză în locul lui Wolf. Wolf dorește să spună că este un dosar extrem de important și chiar în numele meu vreau să spun că acest calendar este extrem de important. Trebuie să facem progrese pentru că altfel ne pierdem undeva pe drum. Domnul Clint salută eforturile făcute de comisie Cred că, și acesta este un punct extrem de important, ar dori să fim foarte atenți la uh, activitățile tuturor organismelor și autorităților de supraveghere pentru a avea consecvențe la nivel global. Cred că lichiditățile ar trebui să fie elementul cheie și invest investitorii în fondurile de piață monetară trebuie să fie foarte atenți la accesibilitate. Uh, și datorită acestor legături cu băncile am văzut uh, niște activități prociclice din partea fondurilor de piață monetară și trebuie să uh, evităm uh, ideea ca aceste fonduri de piață monetară să interzică investitorilor să-și recupereze banii profitând de sponsorizările din partea băncilor. Uh, și trebuie să existe capital suplimentar sau lichidități suplimentare care să acopere aceste fonduri de piață monetară și uh, prevederile uh, prin stabilirea unor cerințe uh, minime de lichidități, 20%, 40% sau 60% lunar sau bisăptămânal, de asemenea, trebuie să avem și uh, o obligație de raportare către autoritățile naționale de supraveghere și către ESMA. Încă o dată, cred că această dezbatere scurtă pe care o vom avea arată că uh, Uh, fondurile de piață monetară nu sunt bănci, dar problema de sponsorizare și legăturile cu băncile sunt un element uh, destul de sensibil, pentru că, pe de o parte, este ridicol să uh, ridicăm cererile de capital pentru bănci și să lăsăm fondurile de piață monetară descoperite și, pe de altă parte, ar fi bine să nu creăm o a doua categorie de bănci. Mulțumesc! Mulțumesc, Said! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Atunci când am analizat raportul McCarthy în ceea ce privește reformele structurale la nivel bancar, au existat niște aspecte cu care am fost de acord. În primul rând, să încercăm să eliminăm uh, salvarea băncilor cu banii contribuabililor, în al doilea rând să ne asigurăm că directorii sunt răspunzători și în al treilea rând să ne asigurăm că există niște standarde contabile. Și încă o dată văd că nu atacăm la bază aceste probleme pe care trebuie să le rezolvăm, aceste probleme uh, fundamentale. Există o suprapunere în domeniul uh, standardelor uh, contabile și cred că trebuie să clarificăm relația între bănci și fondurile de piață monetară și ceea ce apare în bilanț și ceea ce nu apare în bilanț. Dar Uh, dincolo de faptul că nu rezolvă problemele fundamentale, mai am câteva îngrijorări legate, spre exemplu, de această rezervă de capital. Dacă ne uităm la toate aceste tipuri de fonduri, ele s-au comportat aproape identic în vremea de criză și am văzut că um, lucrurile depind și de piețele pe care activează, dar uh, Uh, au fost uh, foarte multe uh, voci care au spus că le plac aceste fonduri datorită flexibilității pe care o au. Uh, dar problema este cum rezolvăm toate aceste uh, probleme de lichidități. Uh, rezerva de capital de 3% este suficientă sau este uh, prea mare? Îndepărtează sau nu îndepărtează investitorii? Și o să acordăm această vacă de bani, dacă se poate spune așa, băncilor americane care sunt singurele care ar putea face față unei asemenea cerințe, pentru că altfel nu putem determina nivelul de siguranță al uh, fondurilor. Și dacă ne uităm la experiențele cu recuperarea banilor uh, la uh, aceste fonduri, vedem că există niște fonduri care, au, care pe timp de criză au acordat investitorilor posibilitatea de a-și recupera banii. Deci aș vrea să știu dacă aceste fonduri sunt mai sigure decât uh, băncile sau sunt mai sigure acum decât în 2007. Deci cred că ar fi bine să nu mai avem această uh, perspectivă simplificată, unele fonduri sunt bune, altele sunt uh, proaste. Uh, este până la urmă o diferență de contabilitate și un alt punct, o altă întrebare la care trebuie să răspundem este ce se întâmplă dacă închidem uh, SINEP. Uh, toate aceste fonduri, toate, toți banii vor fi trecuți la celălalt uh, tip de fonduri sau vor ajunge la bănci. Și până la urmă ceea ce încercăm să facem este să diversificăm posibilitățile de plasamente și nu să încurajăm băncile cu comportament riscant care am văzut bine că nu se, poartă, nu se comportă foarte bine în momente de criză. Și dacă ne uităm la sistemele de contabilitate ale diverselor bănci, vedem că multe dintre ele nu sunt într-o formă foarte bună. Și atunci nu văd de ce am încuraja acest tip de comportament. Apoi, uh, ceea ce a spus uh, Jean-Paul, interzicerea agențiilor de rating. Am discutat și răzdiscutat uh, pe tema asta, cu toții avem puncte de vedere diferite. Am văzut că s-au comportat foarte aiura atunci când am vorbit despre credit default swaps și alte tipuri de produse derivate și foarte mulți au reușit să profite de aceste lucruri, dar Cred că um, faptul că încercăm să eliminăm acum este o exagerare, pentru că până la urmă um, credeți că există resursele necesare pentru ca fiecare fond să-și poată face um, toate ratingurile și toate valorile necesare și cred că ar trebui să avem uh, grijă la acest subiect. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, anybody else? Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Bine, atunci o să spun și eu câteva cuvinte. Cred că este extrem de important să nu uităm atunci când facem toate, când discutăm toate aceste lucruri, așa cum a spus și Silvii, nu ar trebui să creăm uh, un alt tip de bănci. Pentru că una din problemele pe care le avem în Europa în acest moment este că ne bazăm prea mult pe bănci și nu avem suficientă finanțare pentru piețe. Și dacă nu suntem atenți la ceea ce facem aici, atunci vom, nu vom face decât să răutățim problema și nu să îmbunătățim situația. Pentru că foarte adesea spunem că dacă există aceleași riscuri, trebuie să existe și aceleași reguli, dar riscul depinde foarte mult de instituția uh, unde apare. Deci uh, lucrurile pot fi mai riscante, deci mai sistemice, uh, dacă se întâmplă la o bancă uh, mare decât dacă se întâmplă la un uh, fond mic care uh, până la urmă nu va zruncina piața dacă pățește ceva. Tocmai de aceea economia americană este foarte puternică și tocmai de aceea au reușit să își revină din criza financiară mult mai rapid decât noi. Uh, Uh, FMI-ul și alte organizații au făcut studii care au arătat că în Europa avem o problemă sistemică și că nu avem suficiente piețe active. Deci uh, aceasta este o privire de ansamblu și cred că ar trebui să avem mare grijă să nu răutățim lucrurile. Știu că s-au făcut nenumărate observații care sunt uh, pe aceeași linie ca și mine. Uh, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci îi dau cuvântul din nou domnului El Cadraui. Foarte pe scurt, vreau să le mulțumesc colegilor. Am avut deja un prim schimb de păreri uh, recent la nivel bilateral și o să lucrez în continuare cu raportorii din umbră. Sper să pot finaliza raportul foarte rapid și o să-l distribui de îndată ce îl uh, voi termina. O să discut în continuare în reuniuni bilaterale observațiile făcute astăzi aici, dar în general sunt de acord că ar trebui să folosim propunerea Comisiei ca punct de plecare și ar trebui să analizăm anumite uh, subiecte, inclusiv uh, cele de notare sau de rating. Subiectele cele mai importante, dacă ar trebui să susținem mai mult VINEF sau SINEF, sunt uh, iarăși lucruri pe care trebuie să le rezolvăm într-un mod foarte clar. SED am spus că funcționează într-un mod relativ similar, dar din experiență și din unele studii am văzut că există o diferențiere la nivelul riscurilor. Și agențiile de reglementare uh, la nivel global și la nivel european sunt uh, clar în favoarea uh, VINEF și nu SINEF și ar dori chiar să elimine SINEF. Deci trebuie să analizăm uh, aceste lucruri și sunt perfect de acord că avem nevoie de un răspuns la uh, această întrebare. Dacă sinefurile n-ar mai exista, Uh, acești bani ar trebui să ajungă în altă parte și dacă da, atunci unde și dacă acest lucru este sau nu mai mult sau mai puțin riscant. Deocamdată cam atât. Vă mulțumesc pentru cooperare și aștept să rediscutăm problema. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Calendarul a fost deja discutat. Vom uh, discuta raportul pe 2 decembrie și data critică pentru toată lumea este 10 decembrie la ora 5 pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult și putem, uh, iarăși am luat-o înaintea uh, programului, pentru că indicii sunt uh, de-abia de la ora 16.30. Am pierdut deja un raportor din umbră, nu știu cine este raportor din umbră din partea socialiștilor. Vreau să aflu dacă este cineva din partea PP-ului. Domnul Mitchell trebuie să apară. Deci, vă sugerez să facem o scurtă pauză până mai vin uh, deputații interesați de acest dosar și reîncepem la uh, patru și jumătate. okay i think we can, we still waiting for uh, one of Cred că putem începe, încă mai așteptăm un raportor din umbră, deci acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare. Sunt sigură că există niște conflicte de interese fiind președinte la propriul meu raport, dar asta e. Sunt raportor. Deci, în primul rând, câteva uh, anunțuri așa de uh, housekeeping. Avem un calendar foarte rapid uh, în efortul de a încerca să obținem ceva în timpul acestui mandat. Toată lumea a sperat să se poată face acest lucru și, în acest scop, am uh, redactat majoritatea amendamentelor în weekend și le-am pus într-un document cu urmărirea uh, modificărilor la propunerile comisiei, document care este deja transmis către raportorii din umbră și deci cine, oricine dorește să-l citească îl poate primi. Și după ce avem acest uh, schimb de păreri, până mâine sper să pot publica pe site uh, rezultatul, astfel încât să-l poată primi uh, toată lumea. Sunt destul de ocupată ca președinte, deci nu pot să particip la foarte multe uh, reuniuni, dar măcar pozițiile mele vor fi transparente și pot primi comentarii. câte schimbări suplimentare pot să accept până să depun raportul, nu știu, nu va fi probabil un număr foarte mare, dar există o rundă deschisă de amendamente unde sper să pot începe să preiau câteva comentarii venite din alte părți. Și o să public pe uh, site și un fișier Excel cu diversele documente de poziție și cu alte documente pe care le voi primi, astfel încât uh, să le poată citi toată lumea. Evident, uh, o să vedeți că v-am luat înainte cu multe dintre abordările mele prin principiu și acum, așa, mai pe larg, o să vă spun ce am încercat să fac. Primul lucru pe care l-am făcut s-a legat de sfera de aplicare și am ajuns la concluzia că Comisia inclusese prea multe și că nu era deloc practic, având în vedere volumul de etaloane care există, faptul că contribuitorii sunt atât din Uniunea Europeană cât și din afară și întregul proces este o activitate în plină derulare, deci nu era necesar să venim cu măsuri care să uh, uh, strice ritmul. Și am încercat să mă concentrez în primul rând asupra administratorilor și am definit în articolul 5 un set de etaloane de, și categorii de etaloane de calificare dacă avem un etalon care îndeplinește anumite criterii, atunci uh, ei caz în sfera de aplicare a regulamentului și există o listă la începutul articolului 5. Vorbim despre etaloane critice, uh, etaloane pentru mărfuri. Uh, este o definiție destul de extinsă care, în mod clar, trebuie restrânsă și salut orice idei în acest sens. Și am spus, de asemenea, că orice administrator al uh, cel puțin unui etalon major definit ca un etalon care cuprinde mai mult de 100 de miliarde este un număr inventat, nu știu exact câte etaloane sunt incluse aici și sunt deschisă uh, noțiunii că se poate să existe mai mult de un etalon, dar trebuia să scriu ceva. astfel încât lumea să aibă ce să analizeze, pentru că nimeni altcineva nu a inventat o um, categorie sau o linie de diviziune a acestor categorii. Uh, am mers pe ideea să fie uh, mai mult decât mai puțin, pentru că unul din criterii este uh, autoritățile competente care sunt îngrijorate uh, legate de anumite etaloane uh, Uh, pot să spun că administratorul respectivului uh, etalon poate să intre în sfera de aplicare a acestui regulament. Deci am zis să plecăm uh, mai lent și apoi să accelerăm ritmul. Am adus și administratorii uh, etalonelor folosite în piața de retail. Uh, iarăși o observație generală, dacă vreți să restrângem definiția, nu e nicio problemă. Am introdus și Um, administratorului etaloanelor comparabile, m-am um, gândit și um, cine ar putea fi autoritatea competentă, pentru că trebuie să ne gândim și la viitor atunci când scriem aceste lucruri. Uh, există etaloane care sunt de natură netransacțională și autoritățile competente ar putea fi uh, vulnerabile aici și avem de asemenea și administratorii uh, de mai multe etaloane, dar care au un impact unic asupra pieței. Uh, nu țin cu dinții de lista asta, dar trebuia să începem de undeva și sunt deschisă ideii că putem include uh, Uh, și putem hotărî ce se poate include și ce nu. De îndată ce un administrator intră în uh, regulament, regulamentul se aplică tuturor etaloanelor uh, gestionate și motivul pentru care am sugerat acest lucru este că dacă uh, te ocupi de un anumit etalon important, ai o reputație care se aplică tuturor etaloanelor, indiferent că depășesc sau nu pragul și mă gândesc că ar trebui să existe proporționalitatea Uh, în ceea ce privește modul în care se aplică regulamentul. Și ar putea fi niște linii directoare din partea ESMA iar aplicarea acestor uh, linii directoare ar fi supravegheată de autoritățile competente. Apoi, la articolul 23, unde se cere autorizare, de îndată ce treci peste categoria de etaloane de calificare, dacă vrei ca administrator să aplici uh, proporțion proporționalitatea, la momentul respectiv îi spui uh, autorității competente în solicitarea de autorizare. Aceștia, acestea sunt etaloanele uh, Uh, pe care le am și asta fac uh, în legătură cu ele. Și dacă vrem proporționalitatea ca o cerință de minimis pentru celelalte, uh, care ar putea fi o proporționalitate generalizată, nu etalon cu etalon, să se explice cum se fac toate aceste lucruri pentru ca autoritatea competentă să poată sau nu să fie de acord. Mă gândesc că putem ajunge la un acord aici și pe viitor, când vom ști mai multe despre uh, indici de referință, putem uh, să includem și următoarele categorii de etaloane. În ceea ce privește țările terțe, știu că din moment ce uh, încă este o treabă neterminată și multe țări nu au legislație, au doar uh, proceduri uh, Uh, prin administrator sau prin autoritățile de supraveghere, ar trebui să menționăm și standardele IOSCO. Și propunerea mea este ca în primii 5 ani administratorii să explice cum cred ei că uh, etalonele din țările terțe îndeplinesc criteriile IOSCO. Ar fi o analiză prin codurile de conduită și așa mai departe și ar putea fi și datorită faptului că apar pe o listă a ESMA sau pentru că există o prevedere de echivalență. Deci este un cadru uh, deschis uh, inițial, bazat pe uh, principiile IOSCO, dar care poate să se dezvolte și să meargă în paralel. Și, bineînțeles, prezumția care pleacă de la entitatea uh, supravegheată este că uh, vrea să folosească acest etalon. În uh, regulamentul actual vorbim de o perioadă de 24 de luni până când este obligatoriu să solicite autorizare. Am considerat că aceasta este o, o linie inițială, o linie de bază pentru țările terțe. Ar trebui să existe 30 de luni pentru ele. Logica fiind că am preluat ceea ce apărea în paranteze drepte 24 de luni pentru UE, am presupus că procesul de autorizare durează 3 luni și am mai adăugat încă 3 luni pentru că e mai ciudat atunci când vorbim de țări terțe. Așa am ajuns la 30 de luni. Sunt cât se pare de transparentă cu procesul meu de gândire. Code of conduct. În ceea ce privește codul de conduită de la articolul 9 și în altele locuri, nu cred că trebuie să fie pe indice de referință, nu este clar dacă trebuie sau nu să fie așa. Cred că acest cod de conduită sau deontologic poate să fie generalizat uh, cu elemente sectoriale în plus. Și uh, în cazul în care există proporționalitate, s-ar putea să uh, existe părți care să nu fie relevante pentru indice mai mici. Mă îngrijoază modul în care se va exercita obligativitatea juridică, fiindcă nu se va putea face acest lucru totdeauna dacă nu se face bază contractuală pentru plăți și, modul, și momentul în care contribuabilii sunt în, părți, în țări terțe, mă scuzați. Am încercat să fac formularea în așa fel încât uh, încât obligativitatea să existe, dar în același timp se, se dea dovadă de spirit practic. Nu cred că îi poți uh, transforma pe administratori în organisme de supraveghere pentru uh, organismele contribuabile. Nu este o sarcină potrivită pentru ei. Ar fi normal să știe, bineînțeles, uh, unde le sunt contribuabilii, organismele care contribuie și că nu iau informații de la organisme și surse neverificate, care nu au o reputație bine stabilită, acest lucru ar trebui să facă parte din uh, modul în care operează administratorii, să, pare, să facă parte din obligativitatea de verificare și codul de ontologic al acestora și ar trebui să analizeze uh, documentele înaintate pentru a vedea dacă nu sunt probleme și să raporteze, bineînțeles, abuzurile de piață pe care le descopere, dar nu este atribuția lor să supravegheze mai profund. La articolul 12 și la anexe am. Uh, iar aici cred că trebuie să uh, încercăm să avem o conformitate mai mare cu IOSCO. Nu am făcut asta, fiindcă am nevoie de reacții din partea colegilor și nu numai, bineînțeles, și din partea părților implicate, pentru a vedea unde ne-am putea confrunta cu probleme. Am eu unele idei, dar, cum spuneam, lucrurile nu au fost definitivate încă. În ceea ce privește sistemele de referință critice, am modificat definiția pentru a lămuri lucrurile. Încă nu am uh, modificat acest prag de 20% în ceea ce privește uh, Uh, pierderile a 20% din contribuabili, acolo intervine automat obligativitatea, s-ar putea procentul de 20% să fie prea mic câteodată și mult prea mare în alte, alte, alte ori. Dacă se primesc contribuții din toată Europa și se pierde uh, un, aproape un sfert, acest lucru poate fi modificat, dar dacă uh, Uh, dar în alte cazuri s-ar putea lucrurile să nu fie atât de semnificative. Propunerea mea ar fi să, să facem o modificare pentru a generaliza lucrurile, dar îmi dau seama că pentru unii caracterul obligatoriu uh, nu este pe placul tuturor. Aștept reacții, nu am modificat însă, așa cum am spus, nu am făcut decât uh, să mai curăț definiția sistemelor de referință critice în ceea ce privește declarația stimului de referință de la articolul 15, ar trebui să cunoașteți uh, sistemul de referință și să faceți o declarație chiar dacă nu este unul foarte mare, dar nu se poate verifica întotdeauna unde se aplică uh, discreția. Am uh, modificat de- deci, definiția pentru a spune că dacă un anumit lucru nu se poate verifica, deci să, să se spune dacă e verificat sau nu, dacă se poate verifica, atunci da, se face acest lucru. La articolul 39, procentul de 5% ar fi greu gestionabil, după părerea mea, astfel ar fi mai bine ca indicele, sistemele de referințe să uh, rămână în picioare până la uh, uh, expirarea unor contracte. Sunt unele contracte foarte lungi, bineînțeles, dar până atunci, până la expirarea acestora, vom putea da legislație nouă. Însă, în termeni practici, nu văd cum putem asigura acest procent de 5%. După părerea mea, nu se va ști la demararea unui contract dacă vor face, dacă faci parte sau nu din cel 5%. Nu se spune prea mult uh, ce trebuie să faci în uh, aceste cazuri, iar eu am propus niște standarde tehnice ESMA. Iar în cele din urmă există unele îngrijorări în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală nu știe toată lumea, dar acesta este domeniul meu de specialitate înainte de a deveni europarlamentar. Nu m-am ocupat prea mult de acest domeniu și s-ar putea să nu fie nevoie. Am lămurit că în ceea ce este datele de divulgare, nu este vorba despre divulgarea metodologiei, despre diseminarea metodologiei și aștept reacții să văd dacă uh, se mai doresc garanții aici îmi dau seama și, bineînțeles, îmi dau seama că există drepturi de proprietate intelectuală care intră în joc aici, dar nu doresc ca acestea să, să fie o, facă obiectul unui, uh, vreunui abuz. Deci mai e de lucru aici. Iată în linii mari ce, ce doream să vă spun la ora actuală. După cum am spus, aveți documentul cu modificări, documentul comisiei cu modificări, track changes. Am mai modificat lucrurile pe aici, pe acolo. Cred că până la urmă am dat o structură coerentă și nu este nevoie de înștiințări pentru fiecare, pentru fiecare indice, fiecare sunt referințe la articolul 25, fiindcă uh, procesul de autorizare acoperă toate aceste cazuri. Articolul 25, deci, este eliminat. Sper că ați înțeles Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Ok, din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această analiză și prezentare introductive Iată și pentru nota pe care ne-ați înaintat mai devreme, o să facem tot ce putem pentru a finaliza acest dosar în calendarul pe care l-ați expus dumneavoastră. Sperăm să să nu supărăm uh, niciun membru al familiei, nicio mătușă, niciun unchi. Uh, dar aș vrea să ridic câteva aspecte. Evenimentele recente au pus sub semnul întrebării integritatea unor sisteme de referință financiare foarte importante. Abuzurile ratei dobânzii în uh, sistemul bancar londonez și nu numai au dus la uh, pierderi și de la amenzi de miliarde de, de dolari. Și trebuie să spunem lucrurile pe față, este foarte important să luăm măsuri pentru a reda integritatea acestui sistem. Raportul lui IOSCO a spus foarte clar, a expus foarte clar care uh, sunt amenziile, 165 de milioane pentru o companie și 59,5 milioane de dolari pentru o altă companie și așa mai departe să ne ocupăm de asta. Acest uh, lucru, aici vine vorba despre agențiile de rating care, uh, și auditorii care nu își fac treaba. Trebuie să ne gândim, până la urmă, care este, care, care este codul deontologic pe care, îl, uh, care se învață în, în acest domeniu. Am spus întotdeauna să, că ar fi mai bine să nu, ne, să nu intervenim în ceea ce este integritatea pieței și iată ce se întâmplă. Am primit foarte multe cereri de întâlniri pentru a discuta subiectul, bineînțeles, mi se pare normal, dar, dar, dar toate, aceste, toate aceste persoane sunt, reprezintă industria, agenții guvernamentale și așa mai departe. Nim, nu sunt uh, reprezentați, nu este reprezentată și cealaltă parte. Trebuie deci să avem grijă să să fim atenți cu efectele asupra celor care au ipoteci, asupra oamenilor de rând și să nu fim prea critici în ceea ce privește uh, propunerile pe care le fac părțile terțe. Nu spun că trebuie să renunțăm la tot, bineînțeles, nu vreau să fie atât de dramatic, dar trebuie să chipzim foarte bine în ceea ce privește în modul în care abordăm acest subiect. Propunerea comisiei urmărește principiile IOSCO și dorește să extindă sfera de aplicare pentru a include mai multe sisteme de ferințe, mai multe mai mulți indici, așa cum ați spus și noastră, doamna președinte. Propunerea comisiei susține că principiile IOSCO permit flexibilitate și Um, interpretare și că există pericolul unor reguli divergente, ceea ce ar fragmenta și mai mult piața europeană. Trebuie să avem în vedere acest lucru. În ceea ce privește sfera de aplicare, propunerile foarte ample s-ar putea să nu coincidă cu orientările IOSCO sau orientările emise la nivel internațional, cum ar fi Uh, IOSCO. Deci trebuie să solicităm clarificări uh, în uh, următoarele săptămâni înainte de a vota aceste amendamente. <clears throat> Un aspect poate n-a fost discutat aici. Se vorbește despre aplicarea regulamentului propus de uh, în ceea ce privește agențiile de statistică națională și indicii aferenți cum uh, ar fi uh, indice de gestionare și de cumpărare, aceste indice ar putea fi folositori. În faza de consultare, Comisia nu dorea să includă agențiile naționale de statistică. În momentul în care a fost publicat regulamentul, spre deosebire de băncile centrale, nu se făcea nicio derogare explicită pentru aceste agenții naționale de statistică. Dat că aceste organisme sunt uh, sub incidența Eurostat și fac deja obiectul unor uh, norme foarte stricte în ceea ce privește transparența și metodologia, cred că acest lucru trebuie să fie regândit. În termen general, doamnă președinte, vreau să vă spun că mă îngrijorează um, prevederile în ceea ce privește whistleblowers, uh, cei care denunță abuzuri. Propunerea comisiei nu este suficientă în acest domeniu, iar uh, principiile de sistemele de referință ESMA uh, din Uniunea Europeană din iunie 2003 reprezint, prezintă niște informații foarte importante aici. Documentul propunea următoarele lucruri. Un administrator de sistem de referință ar trebui să stabilească un mecanism eficient în ceea ce privește aceste denunțuri, precum și procedură de plângeri, pentru a putea înlesni atragerea atenției asupra abuzurilor sau neregulilor într-o etapă incipientă. Cred că este vorba despre principiul B14 din acest document. Iar apoi cel care inițiază sistemul de referință trebuie să aibă o politică de zero toleranță, inclusiv cu măsuri disciplinare, în ceea ce privește nerespectarea politicilor interne cu o, o politică eficientă în ceea ce privește denunțurile, C10. Iar agentul de calcul la sistemul de referință ar trebui să aibă un mecanism pentru denunțuri eficient care să permită identificarea neregulilor conduite defectoase sau abuzurilor încă de la început. Acuzațiile de manipulare a prețurilor la mărfuri uh, oferite de agențiile de rating mărfurilor, mărfurilor provin uh, de la informațiile din uh, publicația The Guardian primite de la o, primite de la o persoană care a atras atenția asupra acestor nereguli, whistleblower. Uh, eu nu vreau neapărat să avem o, o carte în ceea ce privește folosirea abuzivă de informații, dar ar trebui să ne folosim de, de, de documentul EBA al ESMA, să-l luăm în serios și să, și să fim foarte mai, poate mai stricți în acest domeniu. În ceea ce privește auditul, salut propunerea făcut aici, fiindcă este necesar ca sistemele de referință să fie audit, auditate în mod uh, regulat. E nevoie, bineînțeles, de persoane, de, de profesioniști aici, fiindcă este vorba despre un domeniu extrem de specializat. Acestea sunt comentariile generale, doamnă, generale, doamnă președinte. Și vreau să vă anunț că s-ar putea să ridic o chestiune cu privire la cerințele cu privire la conformitatea cu fuții în, în, cu ușile închise și nu știu dacă vă ridica acest subiect sau nu, dar vreau să vă spun că s-ar putea să fac acest lucru. Dacă o voi face, o să-mi anunț și colegii în ceea ce privește îngrijorările mele. E bine să ne mișcăm cât mai repede pe marginea acestui dosar, iar aspectele pe care le-ați subliniat noastră sunt extrem de pertinente și sper să și sper că dumneavoastră și ceilalți raportori din umbră veți ține cont de cele pe care le-am spus astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din partea S și de uh, Emily Turn. Mulțumesc! Mulțumesc, Sharon, pentru uh, modul uh, clar și detaliat în care ne-ai făcut prezentarea introductivă. O să vă spun câteva lucruri din partea grupului meu. În primul rând, în ceea ce privește contextul, așa cum a spus și raportorul general de la PPE, am văzut ce scandaluri au avut loc uh, anul trecut cu Libor și așa mai departe, când au fost, iată, acum avem cazuri de acuzații de fraudă în ceea ce privește piața mărfurilor, Există un, un uh, vid legislativ care trebuie rezolvat aici. Noi sprijinim propunerea făcută de comisie, fiindcă ni se pare oportună. Chiar uh, și la 5 ani după criză, iată că încă mai facem curățenie în acest sector, unde, din păcate, ne confruntăm cu foarte multe fraude și abuzuri uh, extrem de grave care îi afectează de cel mai multe ori pe contribuabili, pe mici investitori și pe deponenți. În ceea ce privește sancțiunile, dacă îmi permiteți, aș vrea să ridic câteva aspecte anume. Uh, Aaron McCarthy a, s-a ocupat deja de acest dosar, de abuzul de piață, și e important să ne asigurăm că nivelul sancțiunilor nu, nu este mai mic decât cel propus de această legislație. Acesta trebuie să fie principiul nostru călăuzitor, după părerea mea. În al doilea rând, suntem de acord cu o sferă de aplicare extinsă. Iată de ce vreau să mă aplec mai mult asupra sugestiilor dumneavoastră, fiindcă mi se pare că dumneavoastră uh, reduceți sfera de aplicare propune, propusă de comisie și trebuie să mai discutăm acest lucru. Cazul actuale de manipulare din mai multe domenii ne arată că avem într-adevăr nevoie de o sferă de aplicare cât mai uh, amplă cu putință în ceea ce privește produse, diferite produse și diferite piețe, dar bineînțeles trebuie să impunem o limită și în ceea ce privește dimensiunea. O să analizez propunerea dumneavoastră, fiindcă uneori nu e ușor să tragi linia, să delimitezi lucrurile în ceea ce privește estimele de referință critice. În ceea ce privește uh, da, datele primite, să analizăm această chestiune care, bineînțeles, este foarte importantă, fiindcă dacă nu avem încredere în aceste date introduse, atunci ce mai facem? Ați vorbit și despre dreptul de proprietate intelectuală, ați vorbit despre divulgarea de date și, și de metodologie. Și sunt sigură că vom găsi um, o cale viabilă aici, fiindcă nu putem să permitem abuzurile. Este important uh, să se facă solicitări de divulgare a datelor și a metodologiei. Nu? Ceea ce înseamnă că administratorul ar trebui să aibă posibilitatea de a analiza această chestiune, precum și autoritățile, bineînțeles, ca fiind cel mai, fiind cel mai important actor. În ceea ce privește transparența și protecția consumatorilor, această propunere este bună. În conformitate cu regulamentul MIFID, ne gândim dacă să includem dispozițiile care asigură dreptul la desfăgubire a investitorilor în urma manipulării sistemelor de referință. Acest lucru a fost ridicat de unele organizații naționale ale investitorilor și analizăm această propunere. În ceea ce privește supravegherea și procedura de autorizare pentru administratori, sprijinim propunerea comisiei. S-a discutat îndelung la nivel public despre rolul ESMEI. S-a, s-a mm, pus întrebarea dacă este destul de puternic în noua propunere. În propunerea inițială se pare că era mai puternic. Compromisul la care s-a ajuns la ora actuală este bun, după părerea noastră, dar este important în continuare ca ESMA să aibă un rol puternic la nivelul reuniunilor pentru a asigura o supraveghere coerentă în ceea ce privește diferitele sisteme de referință și indici deci autoritățile naționale, ESMA și această cooperare este o soluție bună, dar trebuie să ne asigurăm că ESMA joacă în continuare un rol foarte puternic. Iată deci câteva aspecte generale, câteva idei preliminare. Suntem gata să ne mișcăm rapid și să, bineînțeles, să analizăm împreună detaliile în următoarele săptămâni și luni. Mulțumesc foarte mult! Filip a plecat. Sven, iei tu locul? sprechen. Foarte pe scurt voi vorbi în numele lui Filip și vă feedback-ul uh, mai precis pe acesta uh, președinte întrerupe. Este un băzit în căști. Care este problema? Știu că germana nu e cea mai frumoasă limbă. Jetzt komm nicht mit rheinland-pfälzischen Dialekten, die sind auch nicht schön vă rog frumos să nu veniți acum cu dialecte de Renania Palatină. Nici acelea nu sunt prea frumoase. Merge mai bine acum în germană sau nu funcționează cum trebuie? Bun. Okay. So, um, also, Eh, da Filip nu a putut să fie prezent astăzi aici, așadar observațiile mai precise le veți primi în scris ulterior și când se va prezenta în persoană. Însă doresc să spun câteva lucruri. În primul rând, mulțumim pentru modul în care lucrăm aici. Mulțumim pentru faptul că am fost implicați atât de timpuriu în acest proces, pentru că nu este întotdeauna un lucru firesc. Salutăm în mod special propunerea ca și ceilalți indici care provin din zona Băncii Centrale Europene și ai sistemului european de bănci centrale să fie implicați și, de asemenea, o mai mare deschidere pentru indicii care uh, provin uh, din țările terțe și din sistemele lor de bănci centrale. În plus, ni se pare bine să lucrăm cu, un astfel de, cu o astfel de valoare prag Sigur că, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să vedem cu exactitate ce înseamnă aceste 100 de miliarde, cine este acoperit și cine nu de această sumă. Trebuie să ne gândim cu atenție pentru a nu pierde pe cineva pe care dorim să îl avem alături de noi și să nu uh, atragem pe cineva la care mai degrabă am dorit să renunțăm. Așadar, aceasta este mai degrabă o chestiune tehnică, dar ideea unei astfel valori, unei astfel de valori prag este foarte bună. Ne puțin propunerile de la articolul 25. Propunerea dumneavoastră de aici, noi o considerăm că ați dori să eliminăm uh, ideea de informare atunci când apar noi indici. Noi considerăm că este bine să avem o imagine de ansamblu cu privire la noi indici care intră pe piață. Cel puțin așa interpretăm noi eliminarea de la articolul 25. Și apoi, uh, în final, doresc să mai menționez un punct pe care l-a menționat și doamna Turunan. Se referă la rolul ESMA. Înainte de publicarea acestei propuneri, a existat un proiect de propunere la Comisie și acesta prevedea ca pentru cele, cei mai importanți indicatori europeni uh, să existe o responsabilitate directă a ESMA. Mie aceasta mi se pare o soluție rezonabilă pentru piața internă europeană. Astfel de indicatori care sunt foarte puternici, care uh, afectează întreaga piață internă, aici uh, instanța de control să fie ESMA de exemplu, uh, în uh, ceea ce privește Libor. Au existat proteste din Marea Britanie, unde nu se dorea ca ESMA să controleze uh, indicele Libor. Comisia a dat înapoi în această situație și a renunțat chiar și în ceea ce privea controlul cu privire la Euribor. Eu nu cred că ar trebui să ne alăturăm unei astfel de tendințe. Cred că astfel de indicatori sunt foarte importanți și aceștia, conform logicii pieței interne, ar trebui să fie supravegheați de o autoritate comunitară. Aceasta ar trebui să fie poziția Parlamentului European și cred că această discuție ar trebui să fie purtată la un moment dat și este regretabil dacă Comisia pornind de la uh, discuțiile cu membrii Consiliului a ajuns la concluzia că nu este necesar așa ceva. Eu cred că la trialog cu Consiliul ar trebui să discutăm această situație. Și eu îmi doresc, după cum spuneam, să subliniem, să accentuăm rolul ESMA în acest context. Thank you, uh, no, free. Mulțumesc din partea ECR, Sieva. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încă un exemplu de atitudinea comisiei, una spune alta face, se spune că trebuie redusă birocrația și reglementele necesare și după aceea, în momentul când trebuie să se rezolve o problemă, liborul și alte, uh, alte asemănătoare, se încearcă să se, uh, să se sporească birocrația cu alte sisteme de referință și așa mai departe. Trebuie să vedem care este problema, nu să încercăm să acumulăm sisteme de referință și să tergiversăm lucrurile cu discuții, amânând uh, rezolvarea problemei. Îmi pare rău că mă repet, dar nu am vorbit despre criza bancară. Nu am rezolvat criza bancară. Deci băncile dau faliment zilnic. Bine, ai poate exagerez, dar în continuare băncile falimentare sunt salvate cu banii contribuabililor și această problemă nu a fost rezolvată la 5-6 ani după începutul crizei. Și încercăm acum să rezolvăm alte probleme. Iborul are o problemă foarte clară, cu limitări clare, toată lumea este de acord, indiferent de culoarea politică. Și de asta ar trebui să ne bucurăm uh, de orientările IOSCO. Iar în SUA și în Marea Britanie s-a încercat rezolvarea acestei probleme. Dar, dar ne întrebăm de ce consideră Comisia că este necesară reglementarea nu doar IBOR-ului, care este un sistem uh, unic, ci și toate sistemele de referință. Avem nevoie de o reglementare bazată pe risc, nu de o soluție unică, uh, așa cum se întâmplă la ora actuală. E interesant care sunt reacțiile. Trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că nu plecăm urechea doar la ce spun băncile, care ă, trebuie să vedem că băncile sunt foarte speriate. Bine, mă rog, sunt îngrijorate în ceea ce de, de contribuțiile la IBOR ca să nu fie acuzate de manipulare. Cum, deci, cum ne asigurăm că acest indice este folositor? Dacă organiza, organizațiile nu doresc să, contribu- să contribuie la acest indice și se îndreaptă în altă parte. Trebuie uh, să recunoaștem care sunt probleme cu Libor și Euribor și să vedem cum le putem uh, rezolva. Raportul de McCarthy, așa cum a spus uh, raportorul din umbră, în ceea ce privește mad și mar, trebuie să fie respectat și să ne asigurăm că nu uh, că nu avem o limită inferioară. S-au făcut sugestii foarte bune. Și în ceea ce privește țările terțe, trebuie să se recunoască faptul că trăim într-o lume globalizată, nu putem să așteptăm că alte jurisdicții să introducă astfel de legislație pentru că o facem noi. Iată, din aceste motive, mă bucur că. Adică. Uh, mă bucur să spun că Sharon uh, te, te îndrept într-o direcție bună, sunt, adevăr, sunt lucruri nerezolvate încă, trebuie să ne asigurăm că am înțeles foarte bine propunerile tale, dar trebuie să ne concentrăm pe sistemul de, pe sistemul de sisteme de referință și indice relevante, că putem combate manipularea piețelor și să facem asta cât putem de repede. Trebuie să ne concentrăm asupra sistemelor de referință și indicelor care au probleme și să nu ne folosim de criză pentru a spori birocrația. Mulțumesc. Acum dau cuvântul și altor vorbitori. Silvi dorește să ia cuvântul. Și dacă mai doriți să, să luați cuvântul, vă rog să ridicați mâna. Mă bucur foarte mult că avem această discuție și nu vreau să intru la mânte acum fiindcă <laughs> ai discutat pe delete toate acestea. În primul rând, în, în acest domeniu au existat abuzuri, fraudă, comportamente abuzive care, care sunt uh, pasibile de, um, de, de, um, de a fi aduse în judecată și trebuie să avem o reacție fermă la asta se așteaptă cetățenii noștri. Apoi, ă, stabilirea sferei de aplicare este un lucru foarte important și poate mai greu. Nu o să intru în detalii tehnice, dar este foarte important ca sfera de aplicare să nu intre actori care, care nu, nu stabilesc indicii. E vorba și despre indicii subiacenți și în același timp să nu ne scape din sfera de aplicare persoanele care au un rol în stabilirea acestora. Bun, poate nu am făcut mare lucruri prin această informație, dar sfera de aplicare, cum spuneam, este un element extrem de dificil. Da? eu una sunt pentru oferirea de competențe ESMEI. De ce? Fiindcă în momentul în care am înființat autoritățile de supraveghere, doream ca tot ce ținea de piață, în piața internă, piața în termeni generali, doream să intre în competența unei autorități care să se ocupe de toate țările, fără să avem uh, conflicte între autoritățile de reglementare naționale. Și cred că această cale trebuie urmată în continuare chiar dacă Comisia, din motivele sale, nu a făcut acest lucru fiindcă astfel uh, am dat dată de consecvență în ceea ce privește agențiile de notare și cu tot ce am încercat să facem din 2010 încoace. Mulțumesc. Right. Thank you very much. Uh, any other members? Mulțumesc foarte mult. Uh, mai dorește cineva să intervină? Philip Todd, din partea comisiei, mi-a făcut un semn. Înțeleg că ar dori să intervină. Philip, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dorim să vă mulțumim și noi pentru ideile preliminare cu privire la raportul dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să vedem rezultatul final. Vă mulțumim de asemenea pentru uh, observația pe care ați făcut-o, uh, spunând că dorind uh, un ritm susținut al activității pentru a facilita încheierea unui acord încă sub acest mandat. Pentru noi acesta este o prioritate importantă și uh, considerăm că dacă vom acționa rapid, uh, vom fi una dintre primele jurisdicții la nivel mondial care va încerca să implementeze aceste principii. Și acest lucru este important, așadar trebuie să facem pași rapizi înainte, pentru că alte jurisdicții sunt cu ochii pe noi și uh, doresc să ne urmeze abordarea. Așadar, și noi considerăm că este util să acționăm rapid. Doresc să fac câteva observații cu privire la câteva aspecte care au fost menționate în această după-amiază. În ceea ce privește sfera de aplicare, într-adevăr, am propus aici o sferă amplă, mai ales pentru a ne alinia la IOSCO, care uh, a a adoptat în iulie anul trecut o sferă de aplicare amplă. Noi considerăm că principiile trebuie să fie de împărtășire a riscurilor și uh, să existe aceleași vulnerabilități cu privire la manipulare, să se evite uh, conflictul de interese și exercitarea puterilor discreționare. Aceste sisteme de referință trebuie să se supună acelorași reguli. Acesta este punctul de plecare. Trebuie să existe o abordare proporțională și considerăm că trebuie să existe reguli specifice pentru sistemele de referință Avem o anexă pentru uh, sistemele de referință pentru tranzacționarea de mărfuri, astfel încât uh, agențiile de raportare a prețurilor la mărfuri să se supună acelorași reguli și, de asemenea, avem aceleași reguli uh, pentru cei care folosesc uh, datele de pe piața internă, care trebuie să se supună unui sistem bine definit. Am uh, menționat de asemenea reguli specifice pentru uh, indicatorii specifici, trebuie să existe și uh, consilii de supraveghere și, în fine, avem prevederi pentru măsuri de nivelul 2, care, de asemenea, completează regulile cu privire la anumite sisteme de referință. Așadar, noi considerăm că avem abordarea uh, corespunzătoare cu privire la sistemele de referință și că completăm ceea ce există deja. În ceea ce privește denunțarea abuzurilor, am luat notă de comentariile care au fost făcute și suntem de părere că, odată ce acest aspect a fost abordat în uh, rezoluția privind abuzul de piață și acolo există niște reguli clare cu privire la uh, protecția denunțătorilor uh, și a celor care denunță anumite abuzuri, nu credem că este necesar să mai abordăm acest subiect. Riscul cel mai important este uh, că ar putea să existe uh, abuzuri pe piață. Noi vom analiza însă această chestiune și ne vom asigura că lucrurile intră pe făgașul cel mai bun. În fine, considerăm că echilibrul cu privire la sistemul de referință critic din propunere este unul bun. Admite că aceste uh, sisteme de referință uh, Trebuie să țină cont de ceea ce există și în celelalte state membre, iar instituțiile competente din statele membre vor fi implicate în toate deciziile cu privire la aceste sisteme de referință critice, cu privire la autorizări, sancțiuni, iar dacă există uh, dezacord în uh, Consiliul de Supraveghere, atunci ESMA va interveni. Considerăm așadar că acest echilibru la care s-a ajuns este un echilibru bun. Cu aceasta, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să intervin și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Președinte, mulțumesc. Foarte pe scurt doresc să răspund la câteva dintre punctele care au fost uh, abordate de către colegi. Ei, într-adevăr, am auzit ceea ce ai spus cu privire la faptul că <coughs> nu este vorba aici despre uh, o poziție comună. Acesta este și unul dintre motivele pentru care setul de criterii pe care l-am prezentat și anume de a aduce un administrator în supraveghere, dacă se folosește un sistem de referințe în retail uh, este un aspect important și reprezintă o garanție. Sigur că am uh, păstrat printre prevederile de adaptare ale Comisiei și uh, astfel de prevederi. Departamentele de statistici și băncile centrale, într-adevăr, acestea joacă un rol important și eu am înaintat această propunere pentru că consider că uh, este una bună. De fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Într-adevăr, există o prevedere pe care am înaintat-o și trebuie să știți că amănuntele sunt foarte importante. Așadar, nu trebuie să ne uităm la uh, suprafață, ci să privim în detaliu. La articolul 5, 5.1, <coughs> am specificat că ESMA poate oferi uh, linii orientative atunci când vine vorba despre aspectele de proporționalitate și că va exista o listă cu instituții exceptate. Prin aceasta am vrut să spun că departamentele de statistică și băncile centrale se încadrează cam la aceeași categorie. Poate că o listă de excepții ar fi uh, prea mult, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri, inclusiv la băncile centrale, unde uh, se uh, produc tot felul de indici. Așadar, cred că ar trebui să existe o comparație transversală între toți indicii care ar trebui să fie controlați în același mod. Așadar, uh, iată încă o, o lovitură împotriva confidențialității care există la nivelul băncilor centrale, dar sunt convins că există anumite aspecte comparabile care pot fi acceptate. Și sigur că ar trebui să verificăm cum stau lucrurile cu privirea denunțării de abuzuri. Sigur există o referință undeva în uh, propunerea mea și la aceste aspecte. Poate că ar trebui să le interconectăm cu prevederile care sunt specificate în altă parte, cum ar fi directiva privind abuzul de piață sau uh, CDR4. Pentru că Sigur că entitățile supravegheate sunt foarte importante și dacă este să uh, vedem imaginea de ansamblu, um, aceste entități supravegheate um, au o autoritate de supraveghere și, sigur că au existat și denunțători de abuzuri uh, de-a lungul timpului. Așadar, noi nu dorim să uh, ajungem aici într-o situație de conflict, însă este bine dacă putem să o aplicăm în ceea ce privește observațiile lui Emily, cei care sunt îngrijorați cu privire la sfera de aplicare, eu nu încerc să elimin anumite aspecte pentru că doresc să mișurez viața, ci doresc să elimin anumite aspecte, astfel încât să avem o propunere proporționată și practică. Și uh, din ceea ce am înțeles, uh, pornind de la principiile IOSCO, trebuie să avem un nivel uh, corespunzător de divulgare de informații către autorități, astfel încât să putem uh, merge mai departe. În ceea ce privește rolul ESMA, pe care l-a menționat și Silvi, cred că ar fi loc pentru ceva mai multă ESMA aici, mai multe supraveghere și ceva mai multe linii directoare. În momentul în care uh, actele delegate uh, sunt aplicate, Putem vorbi despre o politică ceva mai permisivă, însă nu cred că putem să spunem că um, există o posibilă comparație cu agențiile uh, de rating, cu 500 de administratori potențial și câte persoane, câți angajați are ESMA, sub 80 poate, 100. Deci nu este ceva ce poate fi comparat cu agențiile de rating, pentru că activitatea este una uh, foarte vastă. Sigur că putem să ne gândim la autoritățile de supraveghere europene la care lucrează mii de oameni și sigur, uh, dacă am avea așa ceva, am putea să folosim astfel de instituții, însă cum nu le avem la dispoziție, nu putem proceda în acest fel. Așadar, uh, această sarcină rămâne la latitudinea autorităților competente de la nivel național care trebuie să se asigure că există o mediere uh, obligatorie atunci când trebuie rezolvate lucrurile și, după cum spuneam, există puțin uh, spațiu de manevră. Sigur că uh, putem să um, accentuăm puțin rolul ESMA um, aici. Și, în fine, în ceea ce privește IOSCO și proporționalitatea, respectiv principiile de la care pornim, proporționalitatea nu reprezintă o escaladare, ci ați spus că există proporționalitate oferind uh, aspecte și lucruri în plus. În plus pentru bănci, în plus pentru alții și aici este vorba despre informații importante uh, și, după cum am înțeles eu, pornind de la actele delegate, nu se poate uh, configura nimic în plus. Așadar, noi suntem cei care trebuie să aducem nivelul corespunzător de proporționalitate și eu aș vrea să încep cu acest lucru. Aș vrea să las această propunere deschisă, astfel încât criteriile sau orice rezultat la care ajungem, dacă nu funcționează așa cum dorim, dacă am neglijat ceva, să avem posibilitatea, să existe flexibilitatea astfel încât să modificăm lucrurile. Autoritățile competente gestionează foarte mulți indicatori și uh, trebuie să existe un control al acestora. Proporționalitatea este foarte importantă. Sigur că există foarte multe sisteme de referință, însă uh, ne interesează și ce se întâmplă în restul lumii. Cine uh, lucrează prin control, prin supraveghere, cine gestionează acești uh, indicatori sistemele de referință doar prin intermediul administratorilor. Toate aceste lucruri sunt importante. Vă voi trimite și un document în scris, însă vă rog să vă uitați la toate aceste puncte sensibile. Articolul 25 ar putea să fie eliminat, pentru că referirea de acolo s-ar putea regăsi la un alt punct. Care este ideea de a fi notificat cu privire la toate aceste sisteme de referință dacă nu poți să faci nimic cu ele? Trebuie găsiți cei care produc uh, indicatorii pentru a ne asigura că ei o fac într-un mod corespunzător și acesta să fie punctul de plecare. Noi uh, nu reglementăm ceea ce produc uh, agențiile de rating prin uh, intermediul instituțiilor lor. Așa trebuie să procedăm și în, cadrul acestor, în cazul acestor indicatori. Trebuie să ne asigurăm că sistemele sunt corecte, că sunt cele corespunzătoare și nu să încercăm să reinventăm roata. Cam atât cu privire la raportul meu. Acesta este încă într-o formă provizorie și este disponibil, va fi disponibil în curând tuturor. Versiunea oficială va apărea va fi uh, rediscutată pe 5 decembrie. Uh, termenul uh, de înaintare a amendamentului este 16 decembrie. Veți primi în avans informații suplimentare pentru a putea să vă gândiți la toate aceste aspecte. Evaluarea amendamentelor va avea loc uh, în uh, ianuarie. Vom vota la ECON de asemenea la sfârșitul ianuarie, pentru a putea ajunge la plenară în martie. Așadar, există aici o oportunitate. Dacă suntem suficient, avem un raport suficient de substanțial, atunci putem să ajungem foarte rapid, chiar încă sub președinția greacă, la un acord final. Așadar, noi suntem puși pe treabă și sperăm să încheiem cât mai rapid acest raport, să cădem la un acord cu Consiliul. Cu acesta trec mai departe și... Ah, Ia uite, am terminat pe ziua de azi. Vom continua așadar mâine cu revizuirea sistemului european de supraveghere financiară. Mulțumesc tuturor!